domnului Carlos Coelho privind circulația persoanelor aflate în posesia unei vize de lungă ședere. Așteptăm ca doamna Malmström să se instaleze. Welcome. Bun venit. And I will ask our reporter, Mr. Și îl voi ruga pe raportorul nostru, domnul Coelho, să uh, își facă prezentarea 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Vorbim astăzi de situații absurde, precum cazul unui student care obține o viză pentru a urma cursuri în Belgia. Acoperit de 2414, dorește să meargă în statele de jos, să zicem, pentru a-și termina teza sau merge la Barcelona pentru a vizita, în fine dar nu poate să facă acest lucru pentru că este prizonier în țara respectivă, întrucât în conformitate cu normele Schengen, persoanele nu pot să fie decât în persoana în care a emis viza, adică nu pot călători într-un alt stat membru sau nu pot tranzita în alt stat membru pentru a merge în statul membru de origine. Dar ar trebui să existe circulație liberă în acest spațiu în care nu există frontiere interne. Deci, statele membre ar trebui ca soluție să-și respecte obligațiile de a acorda un titlu de sejur sau de reședință resortisanților din statele terțe, însă nu așa stau lucrurile în majoritatea statelor membre și statele membre au emis anumite uh, vize pentru a elimina aceste dificultăți, vize temporare care să permită persoanei să circule liber timp de trei luni în uh, statele Schengen. Vizele vor fi abolite din 2010 uh, prin codul comunitar al vizelor, deci nu vor mai exista aceste soluții temporare. Avem nevoie de o soluție urgentă așadar. În Comisia Libe, cu o majoritate, s-a adoptat soluția propusă, anume fără a fi redusă securitatea în statele membre, trebuie să fie consultat sistemul SIS pentru viză de lungă ședere. Acest lucru există deja pentru resortisații statelor tențe care au un titlu de sejur și astfel răspundem la îngrijorarea absenței securității. Statele membre au emis vize de lungă durată pentru o ședere îndelungată și în același timp un titlu de sejur fără să consulte SIS-ul atunci când articolul 96 stipulează acest lucru ca obligativitate și acest lucru creează probleme, pentru că anumite probleme care au o viză valabilă la frontierele externe sunt semnalate ca atare în sistemele SIS. Și polițiștii și serviciile de control la frontieră trebuie să își pună probleme pentru a vedea dacă viza a fost emisă în mod corect sau dacă nu ar fi trebuit să fie emisă niciodată. Deci ce trebuie să facem este ca cei care sunt posesorii unei vize de lungă ședere, ca și cei care au doar un titlu de sejur, să circule trei luni într-un alt stat membru decât statul membru în care a fost acordată viza. Trebuie să sporim protecția datelor în cadrul Convenției Schengen și rugăm Comisia să înainteze inițiative necesare dacă SIS-2 nu se va aplica până în 2012. Atât cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, avem un nou, un nou temei juridic, iar uh, textul pe care îl votăm acum uh, este rezultatul negocierilor cu președinția, președinția suedeză și spaniolă. Iar uh, noi dorim ca acest uh, document să fie adoptat înainte de intrarea în vigoare a, cod a codului pentru vize. Aș dori să cer președinției spaniole să garanteze Parlamentului că acest regulament poate să intre în vigoare înainte de 5 aprilie 2010. Este foarte important ca acest obiectiv să fie atins pentru a evita un uh, um, vacum juridic. Mulțumesc Comisiei Europene pentru inițiativa sa, mulțumesc Consiliului pentru uh, colaborare, mai ales președinției uh, um, suedeze și spaniole. Mulțumesc și um, raportorilor din umbră. Prin acest text uh, încercăm să rezolvăm o problemă a resortisanților din țări terțe și în același timp să consolidăm siguranța la nivel european. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Doamna comisar Malmström. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați deputați, Așa cum a subliniat și domnul raportor, obiectivul acestei propuneri este facilitarea circulației în zona Schengen cetățenilor țărilor terțe. Ei sunt rezidenți legali într-un uh, stat membru uh, cu o viză de pe termen lung și um, persoanele care au permis de rezidență pot să călătorească liber în zona Schengen pentru că permisul de rezidență este echivalent unei vize. <clears throat> Dar uh, a existat o tendință recentă în statele membre de a nu converti vizele de um, lungă ședere în permise de ședere. Și de aceea avem această discuție astăzi, pentru că Comisia, Parlamentul și Consiliul a trebuit să găsească o soluție la această problemă. Situația juridică și practică are consecințe negative importante pentru cetățenii țărilor terțe care sunt rezidenți uh, legali în uh, statele membre cu o viză de termen lung. Acestea nu pot să călătorească spre țări terțe, nici nu pot să tranziteze teritoriul unei țări terțe în drumul lor de întoarcere în țara de origine. Și exemplul dat de raportor a exemplificat această problemă, a ilustrat problema. Bineînțeles, cel mai bine ar fi că toate statele membre să dea permisul de rezidență la timp, dar din pă- de ședere, mă scuzați, la timp, dar din păcate nu este, astăzi situația nu este așa principiul echivalenței între uh, permisul de ședere și uh, vize pe, uh, de lungă ședere nu este asigurat. Cetățenii care au vize de lungă ședere ar trebui să poată să călătorească timp de 3 luni, pe o perioadă de 6 luni, în alte țări merge. Iată, Astfel se pune în practică filozofia călătoriei uh, într-un spațiu fără frontiere interne, pe baza documentelor uh, care permit șederea într-un stat membru. M-am bucurat să aflu că domnul Carlos Coelios a sprijinit această propunere a noastră încă de la început și domnul raportor împreună cu comisiile Libe și jurii am înțeles că trebuie să acționăm pentru a facilita viața cetățenilor statelor terțe, pentru că dorim să încurajăm șederea acestora legală în uh, zona Schengen. Nu trebuie să vă reamintesc faptul că trebuie să găsim repede o soluție, pentru că codul vizelor se va aplica începând de, de, de, cu data de 5 aprilie și astfel vizele uh, C plus D nu se vor mai uh, folosi. Cred că textul propus uh, este acceptabil pentru toate părțile și a făcut obiectul acordului între instituții. Textul a fost modificat pentru a da mai multe garanții pentru securitate. Câteva exemple, domnule președinte. Se scurtează perioada valabilității uh, vizelor de, pe, de uh, lungă ședere. Ele trebuie să fie valabile pentru maxim un an. După acest an, statele membre trebuie să acorde permis de ședere. Se cere de asemenea verificarea sistematică a situației persoanelor în uh, sistemul SIS, iar autoritățile trebuie să consulte acest sistem uh, Schengen pentru a evita situația alertelor pentru persoanele cărora li se dă viză de lungă ședere. De asemenea, în ceea ce privește datele biometrice, S-a adăugat uh, la propunerea de regulament o declarație politică în care Comisia este invitată să studieze posibilitatea folosirii datelor biometrice pentru vizele de lungă ședere și să prezinte rezultatul uh, studiului respectiv uh, Parlamentului și Consiliului până pe 31 iulie 2011. Comisia acceptă faptul că obligația Uh, de a comunica informațiile a fost inclusă în propunerea de regulament și pentru a găsi uh, o situație de compromis uh, solicitării Parlamentului de a oferi o protecție a datelor de nivel înalt dacă există alerte în SIS, a fost acceptată de Comisie. Comisia este invitată de Consiliul și Parlamentul European să facă propuneri legislative în acest sens pentru a modifica uh, prevederile privind protecția datelor pentru Convenția Schengen dacă se vor înregistra întârzieri suplimentare în aplicarea sistemului SIS-2 dincolo de 2012. Cred că am ajuns la, am găsit o soluție rezonabilă și echilibrată care va facilita viața cetățenilor statelor terțe care sunt uh, care locuiesc în mod legal în statele membre. Doresc să mulțumesc încă o dată Comisiei Libe Comisiei Jurii și domnului raportor pentru abordarea lor foarte constructivă, atitudinea față, foarte constructivă față de aceste propunere. Adam. Vă mulțumim, doamnă comisar. Are acum uh, cuvântul doamna Wikström. Mulțumesc, domnule președinte. Cooperarea în cadrul Uniunii Europene se bazează pe mai multe evaluări. Ceea ce despre ce vorbim astăzi este despre libera circulație a cetățenilor în Uniunea Europeană. În mod normal, la noi, în Uniunea Europeană, între statele membre, nu trebuie să existe niciun fel de uh, obstacole, niciun fel de limite. Și acest lucru trebuie să fie valabil atât pentru resortistanții europeni, cât și pentru cei care vin din țări terțe și care vin în mod legal pentru a petrece câteva luni până la un an și ar trebui să aibă posibilitatea să se deplaseze peste tot. Statul care eliberează viza de lungă ședere trebuie să ofere garanții. Uneori avem persoane care vin din India, de exemplu care vin în Suedia. Am exemplul concret al unui profesor, de altfel, care uh, a, a primit o viză pentru India, dar nu poate, de exemplu, să se deplaseze în Franța, la Paris, pentru a participa la o conferință. Restricții similare există și pentru studenți, ori asemenea restricții nu trebuie tolerate în Uniunea Europeană. Mi se pare că această rezoluție uh, este o idee bună și trebuie să aibă drept obiectiv garantarea liberei circulații în zona Schengen pentru toți cei care au vize de lungă ședere sau un permis de ședere uh, de rezidență într-un stat membru. Și îi mulțumesc domnului raportor Coelho pentru um, uh, munca desfășurată a ținut cont de preocupările exprimate în cadrul Comisiei Juri. Vedem astăzi rezultatul acestei colaborări. Este unul cât se poate de pozitiv și astfel uh, am mai făcut un pas suplimentar pentru a putea vorbi într-o zi de o liberă circulație, uh, liberă în adevărata puterea cuvântului și pentru toată lumea. Sunt mândră să pot să lucrez pentru o Uniune Europeană care își fixează asemenea scopuri. Mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Kinga Gal în numele PPE. Mulțumesc, domnule președinte! Stimați colegi, doamnă comisar, salut uh, această rezoluție în Parlamentul European care înlesnește călătoria, capacitatea de a călători a resortisanților din țări terțe pe teritoriul Uniunii Europene. Această propunere are ca scop uh, înlesnirea călătorilor pentru titulatorilor de vize de vize de lungă ședere, este vorba de resortisanța ai țărilor terțe, permitându le acestora să călătorească pe teritoriul Uniunii Europene. Se încearcă soluționarea unei, unor situații în care unele state membre, dintr-un motiv sau altul, nu pot sau nu doresc să elibereze permise de ședere pentru resortisanți din țări terțe pe teritoriul lor, ceea ce înseamnă că nu aplică cadrul Schengen. Este binevenită soluționarea unor astfel de probleme, dat fiind că resortisanții țărilor uh, terțe percep um, gravitatea acestei situații. Frontierele Uniunii Europene ar trebui să fie deschise celor care călătoresc în deplină legalitate. Același lucru este valabil pentru cetățenii țărilor vecine. Aici eh, fac aluzie la minoritatea maghiară, care ar trebui să poată călători fără poveri administrative pe teritoriul Uniunii Europene. Acest lucru necesită la nivelul Uniunii Europene, dar și la nivel național, legislație eficientă care să nu um, care să consolideze obiectivele noastre și să nu fie divergente. Dorim să înlesnim uh, um, situația studenților care studiază în străinătate. Ei ar trebui să beneficieze de pe urma acestei legislații. Sperăm ca Comisia să înainteze un raport până în aprilie 2010 în ceea ce privește aplicarea regulamentului, precum și în ceea ce privește uh, atingerea obiectivelor. Mulțumesc. Doamna Brincheviciute are două minute la dispoziție. Colegos. Mulțumesc, doamnă comisar, dragi colegi. Mai întâi aș dori să-l felicit pe domnul raportor Coelho pentru acest raport. Sunt de acord că este important să asigurăm libera circulație a cetățenilor statelor terțe care se află în mod legal într-un stat membru cu uh, viză de lungă ședere. Conform practicilor actuale, Acordarea unui uh, permis de ședere în locul uh, vizei de lungă ședere este un proces care durează mult, din multe motive. Aș putea da multe exemple din uh, statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv din țara mea, Lituania. De exemplu, când un șofer de camion cu viză D nu poate să lucreze din această cauză. Practicile actuale deci, nu răspund așteptărilor cetățenilor statelor terțe care vin să lucreze sau să studieze în Uniunea Europeană. De aceea, statele membre uh, trebuie să ia măsuri pentru a-și simplifica procedurile de acordare a vizelor. Vizelor pe, vizele pe termen uh, de lungă ședere ar trebui să aibă aceleași efecte asupra circulației persoanelor în zona Schengen ca și permisele de ședere. Aspectul cel mai important aici nu este perioada călătoriei eh, posturului unei vize de lungă ședere în alte state membre, ci posibilitatea de a răspunde nevoilor acestora. Sunt de acord cu faptul că un cetățen al unei țări terțe cu viză de lungă ședere dintr-un stat membru trebuie să poată să călătorească în alte state membre timp de 3 luni, în orice perioadă de 6 luni, în aceleași condiții ca și o persoană care este în posesia unui permis de ședere. Circulația simplificată a cetățenilor statelor terțe în zona Schengen nu trebuie însă să fie o provocare suplimentară la securitatea statelor membre. Vă invit să adoptăm această modificare a regulamentului cât de repede. Mulțumesc! Doamna Grisbeck, pentru două minute. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi. Suntem într-un adevărat ocean procedural, dar din când în când apar și mici insulițe care ne dau o rază de speranță și raportul despre care discutăm astăzi este o asemenea insuliță, pentru că trebuie să ne gândim la restricțiile de care se lovesc acele persoane care locuiesc în mod legal pe teritoriul european. Era și timpul să adoptăm un asemenea text și eh, să acordăm libertatea de circulație resortisanților din țările terțe care eh, eh, rezidează în mod legal în Uniunea Europeană, astfel încât să putem să terminăm construcția acestui edificiu al libertății totale. Nu au existat controverse majore asupra acestui text, nu au existat multe amendamente, ceea ce arată că dorim cu toții să construim o Europa în care nimeni să nu fie blocat într-un stat membru fără să aibă posibilitatea să le descopere și pe celelalte. Apoi era și vorba despre respectarea drepturilor acelor care vin drept profesori, cercetători sau uh, studenți și acest lucru va favoriza uh, imaginea Europei în lume, va arăta că este un spațiu uh, comun, un spațiu unit și astfel cultura și identitatea europeană vor fi întărite dincolo de frontierele noastre. Vă mulțumesc acum, domnul Tavares, două minute și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorului, Carlos Coelho, pentru um, acest document, precum și uh, raportorilor uh, din umbră. Am spus deja ce treabă excelentă face Carlos Coelho pentru drepturile cetățenilor europeni sau uh, din afara Uniunii Europene, pentru uh, resortisanții din țările terțe și pentru uh, democrația europeană și mondială, um, încercând să îmbunătățească situația milioanelor de cetățeni din afara Uniunii Europene care vin în Uniunea Europeană pentru perioade mai lungi sau mai, mai lungi pentru studii și nu numai. Am uh, colaborat foarte bine, mai mult uh, am respectat uh, calendarul, ceea ce este foarte important, dat fiind că este vorba de viața oamenilor aici. Așa cum am mai spus și antevorbitorii mei, aș putea să dau și unele exemple de studenți, cercetători, oameni de știință care vin în Europa, în Uniunea Europeană, Eh, fiindcă, bineînțeles, activitatea lor înseamnă că este de calitate, dar nu pot să eh, treacă, să, eh, să treacă granițele, fiindcă, iată, există tot soiul de restricții. În, de, de pildă, un cercetător uh, ar putea să plece din, uh, din uh, Portugalia în Spania și dacă are o viză pentru, um, pentru un masterat, nu poate să părăsească țara pentru a-și desfășura lucrările sale de studiu într-un alt stat membru. Iată, în unele în, am avut, ne-am confruntat cu astfel de probleme și în momentul în care cineva dorește să participe la o conferință în Bruxelles, de pildă. Această situație este incorrectă pentru, nu numai că este o situație incorrectă pentru aceste persoane, dar este o pierdere pentru noi, pentru competitivitatea noastră în momentul în care comparăm mobilitatea acestor cetățeni străini în Statele Unite, de pildă în China sau în India sau în Brazilia și apoi facem această comparație cu spațiul Uniunii Europene. Este o pierdere pentru mobilitatea forței noastre de muncă, pentru uh, comunitatea noastră științifică și uh, acest această mobilitate sporită este foarte importantă în condiții de criză ca aceasta și, bineînțeles, este o pierdere pentru societatea bazată pe cunoaștere. Sper ca Consiliul să aplice aceste propuneri înainte uh, de aprilie 2010, în momentul în care codul uh, pentru vize va aduce noi restricții acestor persoane. Vreau să vă spun că grupul nostru uh, sprijină propunerea domnului raportor și vom vota pentru. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Batten, are cuvântul un minut. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Raportul propune ca statele membre să poată să emită vize de lungă ședere de până la 12 luni pentru uh, persoanele din țări terțe care vor fi recunoscute de alte state din uh, zona Schengen. Regatul Unit nu face parte din zona Schengen, deci în principiu nu ar fi afectată direct. Dar propunerile vor facilita um, călătoria persoanelor din țări terțe care intră într-un stat membru să călătorească în alte state membre. Regatul Unit are problemă majoră de uh, imigrație ilegală. Avem uh, cel puțin un milion de imigranți ilegali în Regatul Unit. Persoanele care doresc să ajungă în Regatul Unit în mod ilegal pot să vină legal într-un stat membru al Uniunii Europene, să ajungă cu o viză de lungă ședere în Franța, de exemplu, și apoi să intre ilegal în Regatul Unit. De aceea, uh, deputații din partea uh, Partidului Independent din Regatul Unit vor vota împotriva acestei propuneri pentru a ne proteja frontierele de migrație ilegală. Mulțumesc. Domnul Van Eck are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În acest raport am citit mai multe exemple destul de curioase despre dorința de a flexibiliza lucrurile. Respectiv, un student străin și care are o viză pentru a studia în Belgia ar putea să meargă să uh, facă cercetări într-o bibliotecă din țările de jos și apoi să își petreacă timpul liber la Barcelona. Asta ar fi foarte bine, însă politica de vize Schengen are o cu totul altă semnificație decât libera circulație a studenților străini. De fapt, e vorba despre o dispariție a frontierelor noastre, frontiere care devin permeabile atât pentru imigrația ilegală, pentru criminalitatea organizată, și cu asta cu atât mai mult cu cât nici frontierele externe nu sunt neapărat etanșe. Deci un adevărat pilon al regimului a dispărut sau va dispărea în curând. Când vedem că în Spania s-au regularizat imigranții legali în luna martie sau urmează a fi regularizați, e clar că ei vor avea apoi ocazia să călărească peste tot în Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim la toată lumea, nu numai la soarta biecilor studenți străini din Belgia. Mulțumesc, domnule. Are cuvântul domnul Diaz de Mera. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu doresc să-l felicit pe Carlos Coelho pentru acest raport și pentru consensul la care s-a adus, la care s-a ajuns în comisii între toate grupurile parlamentare. În Uniunea Europeană avem cel mai mare teritoriu uh, de libertate stabilit vreodată. Iar acest teritoriu este deschis cetățenilor noștri dar nu numai, este deschis și resortisanților din țări terțe care locuiesc în situație legală pe teritoriul Uniunii Europene. Dacă vorbim despre titular de vize D, mi se pare că această, această facilitate ar trebui să le fie acordată și lor. Titularii acestor vize au dreptul de a locui, de a avea mm, reședință în mm, statul care a eliberat viza. Iar la ora actuală, aceste persoane nu pot uh, pătrunde în Uniunea Europeană decât pentru a se deplasa în acea țară care a eliberat viza. Doctoranzi, un, de exemplu, un doctorand în Lisabona care studiază istoria Statelor Unite ale Americii nu poate să uh, aibă acces la biblioteca din Sevilla, de pildă, pentru a consulta documente importante pentru el. Mi se pare că uh, Efectele pe care dorim să le obținem aici sunt aceleași care decur din permisul de ședere. În egală măsură, principiul este uh, libera circulație în uh, scopul activității profesionale, profesionale sau a studiului științific sau universitar. Bineînțeles, uh, eu sprijin raportul domnului Coeliu dat fiind că este un raport de foarte bună calitate, așa cum am spus până acum, și în egală măsură oferă o garanție suplimentară acestui spațiu de libertate, de liberă circulație și tranzit pe care îl protejăm. Mulțumesc. Doamna Iotova are cuvântul două minute. Merci, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi vreau să mulțumesc domnului raportor, domnul Coelho, pentru munca dumnealui și pentru felul în care am cooperat cu Consiliul și Comisia în timpul uh, etapei de consolidare a acestui raport. Sunt bucuroasă și de faptul că prima lectură va fi și ultima și că acest raport va fi adoptat înainte de luna aprilie pentru a intra în vigoare în același timp cu noul cod de vize. Este important ca persoanele din țările terțe care intră pe teritoriul Uniunii Europene să poată să viziteze toate statele membre. De asemenea, e important să se modifice regulile în ce privește permisele de ședere. Datorită acestui raport, uh, deținătorul unei vize uh, uh, de lungă ședere va putea să viziteze și alte state membre. Și atunci când îi se va elibera această viză, va trebui ca persoana să fie informată în legătură cu drepturile sale și să știe că înainte de expirarea primului an de sejur trebuie să primească un permis de rezidență. De asemenea, din motive de securitate, orice persoană care își depune candidatura pentru o viză de tip D, uh, pentru orice asemenea cerere, va trebui să se consulte sistemul de informații SIS. În plus, dacă programul SIS-2 nu este pus în aplicare până la sfârșitul anului 2012, ne așteptăm ca uh, Consiliul și Comisia să uh, aibă inițiativa legislativă necesară pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a datelor cu caracter personal. Mulțumesc, care cuvântul acum, două, uh, domnul Borghetti, un minut. Aceste propuneri doresc să faciliteze uh, posibilitatea de a călători în spațiul Schengen pentru persoanele din terțe care, dacă au o viză de lungă ședere tip D. Această propunere ne preocupă pe, ne, este o preocupare pentru noi și, um, de, până la urmă, viza de lungă ședere va fi la fel de eficient ca și permisul de ședere în spațiul Schengen. Pe de altă parte, se dorește să se permită oricui care este, uh, are un permis de ședere sau se află în mod legal într-un stat membru să călătorească în toate statele membre pe o perioadă de trei luni, pe fiecare perioadă de șase luni. Dorim să semnalăm uh, Comisiei și Consiliului problemelor de securitate care pot să apare din cauza acestei liberi circulații. Deja într-un stat membru membru este greu să controlăm acest risc, vă puteți închipui cât de mari pot fi riscurile aplicării acestui principiu în tot spațiul Schengen. Mulțumim, domnul Obermeier, are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Acum câteva luni, Ne bucuram nu doar că era Crăciunul, ci pentru că aveam și înlesnirea vizelor. Dar din decembrie 2009 am asistat uh, la un val de imigranți uh, bulgari prin Austria către țările scandinave. 50.000 de macedoneni au profitat de pe urma înlesnirilor acordării vizelor. Zi de zi uh, pleacă câte cinci autobuze pline de oameni din uh, uh, sate albaneze care vin să lucreze în Europa pe baza unor vize turistice. Majoritatea nu se mai întorc acasă. Acești așa ziși turiști ajung să lucreze pe piața gri. cu salarii foarte mici. Bineînțeles că noi nu dorim să promovăm o astfel de situație. Din păcate, statele membre sunt cele care uh, rămân să facă, fații, să facă față situațiilor dificile create de legislațiile pe care le dăm noi aici. Mulțumesc, domnul Busutil, două minute. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș dori să îl felicit pe colegul meu, Carlos Coelho, pentru acest raport, pentru această inițiativă de a da resortiranților țărilor terțe posibilitatea de a beneficia de libertatea de circulație în spațiul uh, european de liberă circulație, Schengen. Această discuție este foarte oportună. Oferim drepturi suplimentare resortesanților țărilor terțe, dar în acest moment uh, cetățenii Uniunii Europene se confruntă cu um, probleme de circulație în țări, cum ar fi Libia, de exemplu. Există în continuare probleme în relațiile dintre Elveția și Libia. De aceea, uh, Libia a suspendat vizele pentru cetățenilor uh, Uniunii Europene, nu doar cetățenilor elvețieni. Deci noi oferim mai multe drepturi uh, resortisanților țărilor terțe, dar cetățenii noștri, um, drepturile cetățenilor noștri de a circula sunt reduse în țări ca Libia. Mulți cetățeni europeni doresc să se deplaseze pentru a munci în Libia. Avem, avem multe uh, societăți europene care funcționează în Libia și avem cetățeni care se află în Libia și care trebuie să rămână acolo până când se, te, se trimit uh, persoane care să înlocuiască. Situația este delicată și cer doamnei comisar Malmström să intervină în această situație. Înțeleg că e vorba de o problemă diplomatică între două țări care nu fac parte din Uniunea Europeană, dar consecințele uh, asupra cetățenilor europeni sunt grave. Cetățeni care uh, trebuie să se deplăcesc în această țară în uh, scopuri uh, de a-și câștiga existența. Doamna Vlașicova. Da, pani comisar. Mulțumesc, domnule președinte. Stimată doamnă comisar, dragi colegi, Raportul domnului Coelho și propunerea de regulament vorbesc despre un aspect foarte important al democrației europene, respectiv libertatea de circulație. Este inacceptabil să ai o viză de lungă ședere, valabilă chiar un an de zile, pentru un anumit stat membru și să nu poți să călătorești în restul Europei. Este foarte important să ne gândim și la alte aspecte. În primul rând, respectul drepturilor omului, inclusiv libertatea de circulație dacă un stat membru permite unui resortisant al unei țări terțe să stea pe teritoriul său, nu văd de ce el nu ar putea să călătorească peste tot în zona Schengen. Evident că trebuie rezolvate anumite detalii, trebuie să ne asigurăm că se respectă securitatea peste tot în zona Schengen. Eu, una, aș lărgi grupul de persoane care sunt discriminați de la studenți și profesori, chiar și la oamenii de afaceri, pentru că a limita și lor libertatea de circulație nu este un lucru bun pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc acum domnul Piotr Boriș are cuvântul. Chciałbym ogromnie podziękować panu Mulțumesc. Doresc să mulțumesc domnului raportor Carlos Coelho pentru că a ținut cont uh, de părerea mea în mare parte. Această chestiune nu este doar urgentă, dar și simbolică. Pot spune ca membru al unui stat uh, care a de curând la Uniunea Europeană că salut uh, această inițiativă, dat fiind că Noile state membre ale Uniunii Europene au suferit de pe urma acestei discriminări în trecut. Sperăm că consensul la care s-a ajuns în Parlament va reprezenta uh, un succes pentru noi toți. Eliminarea vizelor C plus D ne cere o acțiune rapidă. Anul trecut, niște studenți ucrainieni care care călătoreau prin Polonia pentru a ajunge în Germania din Ucraina au fost uh, opriți la frontieră. Nu putem uh, să impunem restricții studenților care își aduc o imensă contribuție la viitorul Uniunii Europene. Avem nevoie de un sistem de schimb de informații solid în Uniunea Europeană. Trebuie să ne ocupăm de SIS-2 și de VIS. solicit Comisiei să se asigure că cooperarea în domenii de securitate între statele membre continuă să-și mențină nivelul de excelență. Încă o dată, mulțumesc domnului Coeliu pentru raportul său. Mulțumesc, doamna Gonț este următorul vorbitor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să spun că sprijin propunerea domnului raportor uh, și a doamnei comisar Malmström, trebuie să găsim o soluție la această problemă care să respecte drepturile omului, precum și securitatea statelor membre. S-au menționat uh, multe motive de îngrijorare. Aș vrea să spun câteva lucruri. Înainte, pentru ca aceste prevederi să funcționeze, trebuie să studiem situația specifică a unor state membre, pentru că unele state uh, emit rapid permise de ședere și aceste bune practici ar putea fi diseminate în celelalte state membre și pentru a spori climatul de încredere, statele membre trebuie să folosească mai mult sistemul SIS, iar sistemul SIS-2 trebuie introdus cât de repede, pentru că reprezinte o garanție pe termen lung în interesul Uniunii Europene, pentru ca cetățenii țărilor terțe studenții, cercetătorii și oamenii de afaceri să poată să, circul, să circule liber. Are cuvântul acum domnul Papa Nicolau. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ καταρχάς τον κύριο Κοέλιο για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει για αυτή την έκθεση. Doresc să mulțumesc domnului raportor pentru tot ceea ce a făcut pentru acest raport. Aș vrea să spun următorul lucru. În primul rând, în ceea ce privește acheul Schengen, Schengen înseamnă circulația, libera circulație în spațiul Schengen. În consecință, în această discuție trebuie să tragem o primă concluzie clară. Este foarte ușor să facem acest regulament să funcționeze și exemplul dat cu studentul este foarte clar. Persoanele care au o viză de lungă ședere trebuie să poată să circule absolut liber. Vreau să pun accentul asupra unui lucru. În ce măsură se va facilita viața imigranților ilegali, poate în mod indirect? Deschindu-se aceste drepturi, se vor oferi posibilități, poate mici, dar posibilități totuși pentru circulația uh, imigranților ilegali. Deci, orice stat membru care emite o astfel de viză trebuie să fie foarte atent cum aplică acest text. Există un uh, aliniat care prevede că sistemul SIS va trebui consultat obligatoriu înainte de a se emite o viză de lungă ședere. Astfel, consolidăm securitatea și în ceea ce privește acest element care este fundamental. Pe de altă parte, trebuie să avem o atitudine pozitivă și, oricum, Sistemul SIS trebuie să fie folosit, precum și cooperarea între statele membre trebuie aprofundată. Astfel vom uh, facilita difuzarea acquis Schengen, consolidarea lui, dar vom spori și climatul de securitate, vital pentru toate statele membre, pentru cetățeni și însuși pentru achiul Schengen. Doamna Tania Faio are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Printre principalii factori ai integrării europene eh, există, bineînțeles, abolirea frontierelor și asigurarea liberei circulații. Trebuie să garantăm eh, cetățenilor din spațiul Schengen această libertate. De aceea este inacceptabil să împiedicăm pe resortisanții din țările terțe să se miște liber peste tot, în special studenții, cercetătorii și așa mai departe. Acest lucru este valabil și pentru cetățenii din Kosovo sau din Serbia, care uh, în mod paradoxal acum au mai puține drepturi decât înainte. Trebuie să fim pregătiți uh, să avem și metode de combatere a um, imigrației ilegale, însă acest lucru nu trebuie să fie o modalitate de a refuza vizele resortisanților din anumite țărtețe și mai ales celor din uh, Serbia, pentru că în numele luptei împotriva imigrației ilegale ei nu mai primesc niciun fel de viză. Cetățenii din Albania, Bosnia-Herzegovina uh, um, încă așteaptă să beneficieze de liberalizarea regimului vizelor atunci când țările lor vor avea vor fi îndeplinite condițiile. Oricum, acest regulament va fi un pas uh, înainte și o nouă oportunitate de dezvoltare pentru Europa. Mulțumesc, are cuvântul domnul uh, Zobro. Funcționarea Uniunii Europene. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea aceasta se referă la unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii Europene. Este vorba de libera circulație a persoanelor și eliminarea bari- barierelor. Iată un subiect deci foarte important care merită atenția noastră. Situația actuală este absurdă și de neînțeles persoane care dețin vize de lungă ședere nu pot uh, călători în zona Schengen, în timp ce deținătorii vizelor de scurtă ședere pot face acest lucru. Iată de ce consider că propunerea Comisiei este binevenită, este bună, dar cred că sunt necesare unele garanții de um, siguranță, așa cum uh, a propus Comisia Libe. Persoanele care se află pe lista SIS a persoanelor, eh, a resortisanților neadmisibili, trebuie să fie comunicate statelor membre. Sunt de acord cu termenul de 5 aprilie 2010. Sunt de acord cu propunerea întru totul. Începem acum procedura intervențiilor spontane cu doamna Lukashevska. Mulțumesc, domnule președinte. nu doar cetățenii statelor terțe doresc să circule liber în Uniunea Europeană și cetățenii Uniunii doresc acest lucru. Persoanele care au vize pe de scurtă ședere beneficiază de mai multă libertate decât cei cu vize de lungă ședere. Persoanele care se află în mod legal, de exemplu, în Polonia, pe o perioadă lungă nu pot să circule, de exemplu, să meargă în Franța. Uh, studenții, cercetătorii, persoanii de, uh, oamenii de afaceri din țări uh, terțe trebuie să poată să circule în Europa liber, să se întâlnească cu oamenii, să învețe despre culturile și tradițiile statelor membre. Aceștia vor fi cei mai buni ambasadori ai Uniunii Europene și noi, cetățenii europeni, vom face un pas înspre idealul Uniunii fără uh, frontiere. Domnul Mölzer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Sistemul de vize din spațiul Schengen este atât de complicat încât între timp consulatele nici măcar nu mai reușesc să-și dea seama ce anume trebuie să facă și cum trebuie să trateze diferitele cereri de vize. Uh, vorbim despre categoriile D, categoria D plus C, mulți dintre acești funcționari nici măcar nu știu exact uh, cu ce se mănâncă toate aceste categorii. Ar trebui să simplificăm lucrurile se pun foarte multe probleme, mai ales la frontierele externe, de aceea avem nevoie de o soluție rapidă. Datele statistice la nivel național nu au niciun sens dacă nu avem uh, un sistem de stocare și de folosire a datelor la nivel european din momentul în care țările din Balcan vor avea uh, dreptul la uh, um, vize pe termen scurt, vom avea o explozie a numărului azilanților. 150.000 de macedonieni au folosit această oportunitate pentru a veni în Uniunea Europeană, ei nu se mai întorc acasă, vin să uh, muncească și atunci îmi dau seama că uh, prevederile cu privire la vize din acest raport nu vor rezolva problemele. Mulțumesc acum, doamna Mölbai, pentru un minut. Membrii maghiari ai Parlamentului European se află într-o poziție specială în momentul în care trebuie să votăm și să hotărâm dacă să permitem resortisanților din țări terțe să circule mai liber pe teritoriul Uniunii Europene sau, din potrivă, să împiedicăm acest lucru, dat uh, fiind situației tragice a Trianonului, Ungaria a pierdut o mare parte a teritoriului și uh, avem uh, un număr mare de compatrioți care trăiesc în afara granițelor țării Ungariei actuale, deci în afara granițelor Uniunii Europene. Mă refer la zona fostei Iugoslave, Iugoslaviei, la Ucraina, iar compatrioții noștri se află într-o poziție foarte jenantă în momentul în care vor să studieze uh, în Ungaria sau să lucreze uh, în, uh, în această țară. Este țara lor de baștină, dar uh, nu pot să părăsească teritoriul Ungariei. Această situație este intolerabilă, inacceptabilă și trebuie luate măsuri. Noi, membrii Parlamentului European, maghiare vom face tot ce ne stă în putință pentru a soluționa această problemă. Domnul Bronx are cuvântul. Thank you, Mr. President. This proposal is based... Mulțumesc, domnule președinte. Această propunere se bazează pe presupunerea că cetățenilor statelor terțe care ajung în Uniunea Europeană sunt uh, persoane uh, de bună credință Uniunea Europeană e plină de universități false sau chiar adevărate care au studenți înscriși, dar care nu dau niciodată prin sălile de curs. După adoptarea acestei prevederi, va fi și mai greu uh, să le verificăm statutul sau uh, să-i găsim dacă se dovedește că acest statut este fals. Chiar dacă Regatul Unit nu se află în zona Schengen, Uniunea Europeană um, a regularizat deseori uh, situația imigranților ilegali și uh, persoana care astăzi are o viză de lungă ședere sau permis de ședere, mâine poate fi imigrant ilegal. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Bront, și acum aș dori să dau cuvântul doamnei comisar Malmström pentru a trage concluziile discuției și răspunde la câteva întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru această dezbatere. S-au pus două întrebări care nu sunt neapărat uh, la obiect, dar vreau să profit de oportunitate pentru a răspunde. Domnul Busutil a evocat cazul Libiei. E clar că este o problemă complicată, dar suntem uh, implicați pe de-a întregul în dialogul cu Libia, cu Elveția și cu statele membre astfel încât să găsim o soluționare rapidă pentru ca acest conflict să nu se înrăutățească. Și oricum veți fi ținuți la curent cu ultimele progrese. În ce privește pe doamna Fayon, evident că situația Albaniei și Bosniei uh, este una aparte vom trimite o misiune în curând acolo pentru a evalua uh, îndeplinirea criteriilor de către cele două guverne și vom face un raport pe această temă și bineînțeles că uh, conținutul acestui raport va fi tri- trimis Parlamentului European înainte ca noi să facem vreo nouă propunere în ce privește vizele pentru resortistanții din aceste două uh, țări. Trebuie să înțelegeți că noi ne dorim foarte mult ca acest regulament nou să fie pus în aplicare. Pare a fi ceva tehnic, dar de fapt nu este o modificare care va influența viața mai multor oameni. Ne dorim ca uh, resortisanți din țări terțe să vină în Uniunea Europeană în mod legal că e vorba despre uh, cercetători, oameni de știință, oameni de afaceri sau studenți, este un lucru bun pentru noi și dacă suntem într-un spațiu fără frontiere interne, de ce această uh, libertate de circulație să nu uh, fie și pentru ei un drept? ținem cont de îndeplinirea criteriilor de securitate, trebuie să păstrăm un nivel satisfăcător. Oricum, Vrem să putem să identificăm problemele în timp util și să aducem soluții um, astfel încât să fie spre avantajul cetățenilor. Vă mulțumesc, mulțumesc domnului raportor și um, am profitat de această dezbatere. Mulțumesc, doamnă comisar, și acum domnul Coelio. Mulțumesc, domnule președinte. Doar câteva puncte finale. În primul rând, Uh, îmi pare, bine, îmi pare rău că nu avem uh, reprezentanța ai Consiliului la această dezbatere. În al doilea rând, vreau să mulțumesc domnului comisar Malmström pentru cuvintele adresate și um, să îi cer ajutorul uh, pentru garantarea intrării, intrării în vigoare a acestui regulament pe 5 aprilie. Avem un, um, o lacună juridică care are consecințe asupra oamenilor. În al treilea rând, vreau să vă spun că îmi pare rău că cei care au participat la dezbatere și au atras atenția asupra problemelor de siguranță nu au putut să recunoască îmbunătățirile, progresele pe care le-a adus Parlamentul European în acest regulament și anume obligarea de consultare uh, Uh, a SIS. Așa cum am spus uh, intervenția inițială, cred că Parlamentul și-a făcut uh, bine treaba, fiindcă se sporește libertatea de circulație, dar se sporește în același timp și siguranța. Când nu se recunoaște acest lucru, nu facem decât să privim o jumătate a adevărului și nu întregul adevăr. În cele din urmă, domnule președinte, vreau să mulțumesc tuturor celor care au colaborat la atingerea acestui obiectiv. E vorba de Eh, cei care au permis atingerea unui acord la prima lectură, Comisia și eh, Consiliul, dar și eh, tuturor celor care la LIBE și la juri au permis atingerea obiectivelor noastre. Cred că noi acum reușim să ne desfășurăm activitatea în cele mai bune condiții. Vă mulțumesc! Obrigado. Thank you, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Coeliu. Se închide ședința. Voturile vor avea loc în curând, astfel încât dacă doriți să rămâneți în sală, puteți să o faceți. Dacă doriți să ieșiți puțin, avem o pauză până la ora 12.